Ședința se reia. Vă rog să vă ocupați locurile. Zunächst hat äh, sich äh, Herr Gollnitz. Înainte de toate, domnul Gollnitz, s-a anunțat pentru o observație personală. Domnule Gollnitz, vă rog, să ne spuneți pe baza cărui articol al regulamentului de procedură doriți să faceți această observație personală. Mulțumesc, domnule președinte. Mă bazez pe articolul 164 pentru evenimente personale. Mi s-a spus că în timpul voturilor președintele sesiunii, respectiv dumneavoastră însuți, domnule președinte, la cererea mea insistentă de a um, vorbi în legătură cu un punct de regulament de progiure, a spus că uh, are, aveți tranquilizante la dispoziția mea dacă nu mă calmez. Dați-mi voi să vă spun, domnule președinte, uh, în pofida respectului pe care l-am pentru dumneavoastră personal și pentru funcția dumneavoastră, că această expresie mi se pare plină de dispreț. Însă, uh, liniștiți-vă, nu cer nicio sancțiune împotriva deputatului Schulz. Recunosc libertatea de exprimare. Vreau pur și simplu să iau cuvântul astfel încât să atrag atenția asupra faptului că articolul 22 din regulamentul nostru în ce privește funcția președintelui și articolele 165 și 166 în ce privește puterea de disciplinare a președintelui vă permiteau mai mult ca sigur să expulzați sau să sancționați un deputat care perturbă în mod uh, serios uh, sesiunea, dar nu vă permite ca ulterior și fără să fi vorbit cu respectiva persoană să cereți expulsarea unei per- uh, acestei persoane persoane, știind că în momentul în care ați luat hotărârea nu deranja sesiunea, deci nu l-ați audiționat și nu i-ați dat um, posibilitatea să se apere împotriva acuzațiilor pe care le aduceați. Deci împotriva, um, este împotriva drepturilor omului pe care acest Parlament le exportă peste tot lumea întreagă. Și vă mulțumesc că mi-ați dat posibilitatea să mă exprim, domnule președinte. Golniș. Vă mulțumesc foarte mult, domnule Golniș. Ca următor punct pe ordinea de zi urmează acum schimbul de opinie cu uh, primul ministru al Suediei, domnul Stefan Löfven, referitor la starea Uniunii Europene. Domnule uh, prim-ministru, vă urez bun venit în Parlamentul nostru. Este o adevărată onoare pentru noi că astăzi vă veți prezenta opinia referitoare la situația Uniunii Europene aici în Parlamentul European. Domnule prim-ministru, înainte de a vă da cuvântul, vă atrag atenția că după alegeri, după hotărârea um, conferinței președinților, nu vom permite procedura catch the eye după această intervenție și nu vom lua nici cartonașe albastre. Are cuvântul în cele care urmează domnul Löwen, uh, primul ministru al Suediei. Vă rog. Domnule președinte al Parlamentului European, domnule uh, Schulz, mulțumesc că mi-ați adresat invitația de a veni astăzi aici. Îmi face o mare onoare. Vicepreședintă a Comisiei Europene, doamnă kristalina Georgieva, deputați europeni, doamnelor și domnilor, Am petrecut cele mai frumoase și cele mai urâte momente, uh, era înțelepciunii și a nesăbuinței. Era credinței și a incredulității. Anotimpul luminii, anotimpul întunericului. Primăvara speranței și iarna disperării. Așa se deschide uh, romanul A Tale of Two Cities al lui uh, Dickens, o operă scrisă în uh, secolul XVIII, dar care se poate referi la fel de bine la timpurile moderne, pentru că, într-adevăr, traversăm o iarnă a disperării în care extremiștii și teroriștii ne atacă ideile fundamentale, valorile noastre. Uh, Rusia folosește forța pentru a ne ataca granițele, iar Europa nu face față șomajului în rândul tinerilor, disperării uh, sociale și a crizei refugiaților. Însă sunt în lume și câteva raze de speranță. Acordul global privind schimbările climatice, noile obiective de dezvoltare ale mileniului și faptul că mai multe țări africane depășesc pragul sărăciei arată că traversăm vremuri în care, dacă cooperăm cu toții, putem schimba ceva. Uniunea Europeană are șansa de a trăi o primăvară a speranței. Dacă suntem uniți și puternici împotriva amenințărilor externe și dacă provocările comune sunt abordate cu puterea colectivă pe care este nevoie pentru a le rezolva. Și dacă vom uh, reuși să depășim criza financiară, să călcăm peste ruine și să reconstruim o societate uh, puternică din nou. Sunt născut în 1957 ca și tratatul de la Roma. Generația mea a primit foarte multe uh, oportunități și a avut o mare speranță în viitor. Pentru mulți dintre noi, lumea părea a fi a noastră, pregătită, deschisă pentru a o expo- explora și pentru a o schimba într-un loc încă și mai bun. Nu cred că există o datorie mai mare decât să oferim aceeași uh, speranță și aceeași oportunități generației tinere de azi. Și cred că Uniunea Europeană poate fi uh, un motor pentru uh, acest lucru. Dacă vom apăra cele trei valori centrale ale Uniunii Europene, democrația, cooperarea și valoarea adăugată pentru cetățenii europeni. Să începem cu democrația. Acum ne consolidăm acțiunea comună împotriva terorismului după aceste ata atacuri uh, lașe și înfiorătoare împotriva societății noastre. Multe dintre acțiunile, măsurile luate sunt dure, însă necesare. Însă, pentru uh, a apăra democrația, sarcina de a apăra democrația este una mult mai importantă, pentru că asta înseamnă că trebuie să-i apărăm și pe cetățenii evrei în momentul în care amenințările antisemite și violența se aud încă o dată în toată Europa. Trebuie să um, oprim demonizarea musulmanilor de către extremiști, chiar dacă acest lucru uh, înseamnă că ei câștigă ușor în fața electoratului lor. Asta înseamnă că trebuie să apărăm și pe cetățenii romi împotriva prejudiciilor. A apăra democrația înseamnă să apărăm presa liberă și independentă și uh, E adevărat că întotdeauna politica are de câștigat dacă este privită cu mare atenție și examinată cu atenție de, de către presă. Fiecare persoană trebuie să aibă dreptul să um, fie anchetată și judecată în condiții uh, egale și libere și să se miște, să circule liber în Europa. Dacă nu apărăm aceste valori democratice, vom pierde Europa așa cum o cunoaștem noi. Și astfel ajung la al doilea punct. Cooperarea foarte rar uh, atât de multe persoane au fost dislocate în uh, lume, cum se întâmplă acum. Însă prea puține state europene sunt pregătite să acționeze. Săptămâna trecută, 18.000 de persoane au fost primite de Suedia la o rată de 25.000 de uh, solicitanți de azil uh, în general în, uh, Euro în uh, Europa pe an. Dacă nu avem soluții europene care funcționează, suntem forțați să luăm acțiuni unilaterale. Acordul Schengen și libera circulație pe care l-a generat reprezintă un stâlp, un pilon fundamental al Uniunii Europene și este crucial pentru economiile noastre. Însă dacă nu acționăm repede, putem să riscăm să pierdem această realizare. Se spun multe cuvinte, se uh, pregătesc multe planuri pentru viitor, însă se acționează mult prea puțin. De aceea vreau să îndemn toate statele membre să-și asume răspunderea. Este momentul să acționăm. A sosit uh, momentul să ne controlăm granițele externe, să ne sporim cooperarea cu Turcia pe baza dreptului internațional, să implementăm uh, redistribuirea refugiaților în Uniunea Europeană, să contrabandem traficul de carne vie și uh, să ne coordonăm uh, politica externă astfel încât să oprim criza refugiaților. Trebuie să trecem de la haos la control, pentru că altfel riscăm să pierdem cooperarea europeană așa cum este ea astăzi. Trebuie să recunoaștem că regulamentul de la Dublin nu funcționează și că el trebuie înlocuit. Dacă nu creăm un sistem de azil mai bun și durabil, mai multe state vor fi obligate să acționeze unilateral, lucru care va afecta negativ mobilitatea, comerțul și mai ales oamenii care fug. Suedia dorește să și va mm, folosi un nou sistem uh, de azil care va fi, uh, se va baza pe, pe mm, integrarea refugiaților în UE și nu, nu în state individuale. Trebuie să folosim cu toții același sistem de primire a refugiaților solicitanți de azil. Nu știu cum țările care nu participă la sistemul comun de azil ar putea să participe la cooperarea Schengen. Și ajung astfel la a treia chestiune pe care, despre care vreau să vă vorbesc, și anume valoarea adăugată pentru cetățenii europeni. Am arătat că suntem dispuși să muncim mult pentru uh, a rămâne împreună, așa cum am făcut în ultima vreme pentru a încerca să convingem Regatul Unit să rămâne în Uniunea Europeană. Însă nu trebuie să ignorăm plângerile împotriva Uniunii Europene, nemulțumirile. Ele arată că trebuie să consolidăm spiritul european, valoarea cooperării. Trebuie să demonstrăm că 508 milioane de uh, locuitori și 28 de state, dacă lucrează împreună, aduc o valoare adăugată. Acum, când cu toții depindem uh, unii de alții, niciun stat nu poate acționa uh, singur. Suntem, putem fi mai eficienți pentru a crea o, sta, o piață um, comună și a face față competiției pe scară mondială dacă suntem împreună. Cooperarea europeană însă poate reuni susținerea populară necesară pentru a rămâne puternici în uh, secolul 21. Trebuie să avem o Uniune Europeană care se luptă mai mult pentru bunăstarea cetățenilor. Într-o lume în care 62 de persoane au la fel de multă avere ca 3,5 miliarde de locuitori, într-o astfel de lume, avem nevoie de Uniunea Europeană care să se luptă pentru egalitate și pentru uh, șansa fiecăruia de a-și putea urmări cele mai profunde uh, dorințe și vise pentru a avea o viață mai bună. Trebuie să avem uh, locuri de muncă mai stabile, condiții de viață mai bune și uh, un mediu de afaceri mai bun, pentru că atunci când uh, oamenii și afacerile prosperă, uh, beneficiile sunt pentru întreaga societate. Trebuie să existe condiții bune de lucru pentru toți lucrătorii europeni, să ne asigurăm că ei nu sunt niciodată uh, forțați să concureze unii cu alții prin salarii mai mici sau condiții de muncă din ce în ce mai proaste. Întotdeauna există o persoană care se poate asigura um, că lucrătorul este în siguranță la locul de muncă, indiferent de cât subcontractanți, uh, subcontractori sunt implicați uh, în lanțul de producție. Dacă ar exista egalitate în uh, câmpul muncii între femei și bărbați, PIB-ul european ar crește cu 12% până în 2030. Uniunea Europeană nu trebuie doar să fie un centru de uh, finanțe, trebuie să uh, fie și motorul care să determine uh, femeile să creeze condiții pentru ca femeile să poată intra pe piața muncii în condiții egale cu bărbații. Acest lucru este corect din punct de vedere moral, dar este și o mișcare inteligentă din punct de vedere economic. Trebuie de asemenea să punem capăt șomajului în rândul tinerilor, pentru că faptul că este slăbit sectorul tânăr ne slăbește societățile. Trebuie să facem o prioritate din investițiile în educație, să sporim uh, schimburile între studenți, uh, nu doar ai uh, instituțiilor înalte de învățământ, ci și între licee. Pentru că dacă creăm condiții bune pentru tineri, facem o investiție socială. De asemenea, trebuie să potențăm și piața internă digitală. Propunerea Comisiei de uh, modificare al directivei privind detașarea lucrătorilor și uh, dezvoltarea uh, pilonului social arată că, într-adevăr, se lucrează la um, acest lucru în mod adecvat. Se fac progrese și este foarte important să ne asigurăm că ne luptăm pentru condiții egale. Trebuie să încercăm să promovăm cât mai mult această idee a Europei Sociale și eu uh, mă voi, uh, voi fi onorat să organizez un summit pe această temă în Suedia în 2017. Lucrăm uh, pentru o Uniune Europeană care se luptă pentru piață, da, dar trebuie să se lupte mai mult pentru bunăstarea oamenilor, cetățenilor europeni. Parlamentul European și uh, Comisia și Consiliul sunt actori care um, trebuie să lucreze împreună pentru a atinge aceste obiective. Noi uh, avem în mână puterea de a crea speranța pe care generația din 57 a simțit-o și pentru generația din 97, 2007, 2017 și multe, multe alte generații care vor urma. Iarna de disperare a Europei a fost lungă și dură. O iarnă grea, dar dacă apărăm democrația când ea este pusă la încercare, dacă cooperăm, dacă transformăm uh, vorbele în fapte, Uh, și dacă rezolvăm criza migrației, dacă creăm o Europa socială care crește bunăstarea uh, oamenilor în viețile lor de zi cu zi, vom uh, reuși în aceste vremuri bune și rele în același timp, vom reuși să creăm o nouă primăvară de speranță în Europa. Vă mulțumesc! Domnule prim-ministru, acum, uh, în numele Comisiei, doamna georgieva Mulțumesc, domnule președinte Schulz, domnule prim-ministru Loven, doamnelor și domnilor deputați. Domnul președinte Juncker m-a rugat să îl înlocuiesc cu ocazia acestei dezbateri, să vă salut în numele său. Da, într-adevăr că este o vre- un moment dificil în istoria noastră, dar poate că este și cel mai bun moment cu putință. A venit vremea ca noi, europenii, să ne apărăm valorile și să fim sinceri. Mă bucur și sunt onorat să vorbesc cu dumneavoastră, domnule prim-ministru, și vă mulțumesc pentru cuvintele dumneavoastră. Suedia este o țară care și-a fasonat destinul bazându-se pe valori și pe convingeri și au arătat că putem să lucrăm și să conviețuim împreună și să avem o societate dreaptă. Ați influențat multă lume în restul Europei, dincolo de frontierele dumneavoastră împreună cu partenerii dumneavoastră din Scandinavia, ați fost primul stat care a înțeles valoarea libertății de mișcare, pentru că în anii 50 Consiliul Nordic a lansat pentru prima oară această idee de piață a muncii regională și a introdus libertatea de mișcare. Și a fost o idee care v-a adus multe beneficii și a adus și Europei multe beneficii. Vreau acum să aduc un omagiu felului în care Suedia a răspuns la criza refugiaților. Țara dumneavoastră a primit cel mai mare număr de persoane care uh, solicitau azil și căutau protecție internațională și a făcut-o cu mult timp înainte să înceapă criza refugiaților. Solidaritatea dumneavoastră a fost întotdeauna un exemplu atunci când o țară este afectată atât de mult de evenimente care au loc departe de ea undeva la sud, știe că nicio țară nu se poate descurca pe cont propriu. Și nicio țară nu trebuie să fie abandonată, să se descurce uh, cum poate, că e vorba de Grecia, de Suedia, de uh, Germania sau Polonia. Nicio țară nu se poate descurca de una singură. Împreună trebuie să ne protejăm frontierele. Împreună trebuie să-i ajutăm pe acei oameni care sunt dependenți de noi ca să poată să supraviețuiască. Recunoaștem eforturile pe care le-a făcut Suedia și am suspendat uh, relocarea uh, refugiaților uh, către Suedia din uh, Grecia și Italia. Este o atitudine corectă și pragmatică. Trebuie să restaurăm ordinea, trebuie să restabilim sistemul Schengen. Țara dumneavoastră știe ce înseamnă să trăiești fără Schengen. Eu am fost impresionată să văd cât este de costisitor este paza um, de frontieră uh, între Suedia și uh, Norvegia. Săptămâna trecută noi am publicat o foaie de parcurs pentru a permite restabilirea uh, zonei Schengen și pentru o mai bună protecție a frontelor externe până în decembrie 2016. Vrem ca Schengen să devină mai rezistentă. Trebuie să tragem învățăminte din această criză, să știm că sistemul funcționează doar atunci când toți participanții își aduc contribuția, altfel nu are cum să funcționeze și de aceea trebuie neapărat să ne unim eforturile. Comisia nu vrea să arate cu degetul pe nimeni, vrea să găsească soluții practice, vrea să dea o mână de ajutor statelor membre, tuturor statelor membre, pentru ca noi să putem să restaurăm și să protejăm zona Schengen. Domnule prim-ministru, acum aș vrea să vorbesc despre un alt subiect pe care l-ați menționat și anume tot ceva care are legătură cu valorile europene. Modelul social din Europa este una dintre principalele noastre realizări. Mm, nu ne-am mulțumit cu organizarea economiei noastre. Noi am creat acest model care ne reprezintă, este o parte integrantă a tratatelor noastre și a identității noastre. Suedia a scris multe capitole din această istorie. Și după ce v-am ascultat, domnule prim-ministru, mi-am dat seama că nu vă mulțumiți cu ce ați făcut în trecut. Continuați să scrieți noi capitole din această istorie și vă mulțumim frumos. Economia socială de piață poate să aducă și prosperitate și dreptate socială. Toate acestea sunt uh, interdependente. Fostul meu angajator, Banca Mondială, spunea că modul de viață din Europa este un fel de superputere, pentru că noi am stabilit niște standarde de viață pentru cetățenii noștri uh, în sănătatea publică, în ce privește protecția mediului, în ce privește egalitățile de șanse și de gen și mai ales datorită sistemului nostru de protecție socială. Provocarea este să facem ca acest model să reziste lumii în schimbare, care, acestei lumi care s-a schimbat atât de mult de pe vremea când dumneavoastră și eu ne-am născut știm că trebuie să ne adaptăm în mod constant. Și atunci noi am insistat asupra acestui pilon al drepturilor sociale pentru că avem nevoie de principii și practice care să garanteze locuri de muncă plătite în mod decent, condiții egale pentru toată lumea și protecție socială adecvată. Este un mod de a permite oamenilor să trăiască într-o lume dreaptă dar în același timp să permitem pieței muncii și economiilor noastre să fie rezistente. Știind care sunt lacunele din legislația actuală, noi ne-am făcut un program cu măsurile care trebuie să fie adoptate. Închei spunând următoarele. Timp de multe decenii, Suedia a fost a valorilor europene. Valorile egalității, compasiunii, pentru oameni care aveau nevoie de protecție. Și acum demonstrați că aceste valori încă sunt foarte puternice. Noi o să răspundem la această mare provocare pentru actuala generație. Aceste valori sunt lumina pe care o vom urma, care trebuie să ne ghideze. Există soluții europene și nu numai, este singura soluție cu putință. Și vreau să vă mulțumesc dumneavoastră, primului ministru, și vă mulțumesc uh, dumneavoastră, țării dumneavoastră, că faceți parte integrantă din această soluție. Vă mulțumesc, doamnă Gheorgheva, pentru EPP. Ia cuvântul acum uh, domnul Höckmark. Domnule președinte, Domnule prim-ministru, vă rog, uh, fiți binevenit. Sunteți uh, un uh, reprezentant extrem de democratic, ca alți reprezentanți ai Suediei, scoateți în evidență că Suedia sprijină cooperarea în Europa. Trăim vremuri în care ne confruntăm cu crize din afară, din Siria, din Rusia, terorismul din partea ISIS, schimbările climatice refugiații. Toate aceste provocări ne pun la încercare valorile fundamentale și doar printr-o Europa mai puternică putem să facem față. Prin urmare, nu trebuie să spunem că trebuie să găsim o soluție tuturor acestor probleme săptămâna viitoare. Ar însemna un eșec pentru cooperare. Avem nevoie de cooperare pe termen lung. Problemele cu care ne confruntăm uh, nu presupun o singură decizie și o singură soluție. În loc să ne întrebăm ce poate face Uniunea Europeană pentru noi, ar trebui să ne întrebăm ce putem face noi pentru Uniunea Europeană. Și iată ce trebuie să facem. În ceea ce privește problemele sociale, nu trebuie să suminăm cooperarea europeană deplasând competențele parlamentelor naționale la nivelul Parlamentului European, generând astfel conflicte. În Suedia, foarte mulți uh, împărtășesc ideile prezentate în dezbaterea referitoare la Marea Britanie, și anume că e prea multă birocrație. Există o adevărată junglă de norme care ne împiedică dezvoltarea. Trebuie să ne asigurăm, de pildă, că finanțele publice beneficiază de o alimentare stabilă. În cele din urmă ajung mai mulți bani doar dacă cheltuim și mai mulți bani. În ceea ce privește refugiații, țara dumneavoastră și-a asumat uh, o mare răspundere și trebuie să ne asigurăm că această povară va fi distribuită în mod uniform. Trebuie să respectăm regulile. Acest lucru se face atunci când uh, introduce um, controle și trebuie să respectăm regulile. Că despre refugiați, trebuie să ne asigurăm că și celelalte state își asumă răspunderea, că se controlează frontierele și că toată lumea în Uniunea Europeană își asumă răspunderea. În ceea ce privește Turcia, trebuie să ne asigurăm că se respectă criterii clare pentru democrație și pentru libertatea presei. Aici trebuie să ne asigurăm că Turcia respectă democrația și statul de drept. De asemenea, trebuie să protejăm drepturile omului. Prin urmare, domnule prim-ministru, Europa trebuie să fie puternică, iar acest lucru înseamnă că va trebui să facem față multor solicitări, dar împreună vom reuși să facem față. Mulțumesc pentru socialiști și democrații, are cuvântul domnul Pitela. De. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule prim-ministru, discursul dumneavoastră plin de pasiune s-a orientat în jurul democrației, a cooperării și a menționat valorile. Lupta pentru viitorul Europei nu se va juca pe front, în Siria sau în alte parte. Lupta pentru Europa este o luptă pentru a apăra valorile. Noi trebuie să demonstrăm că putem să adaptăm Uniunea Europeană la transformările care au loc pe plan mondial, care au loc de câteva decenii. Și să facem acest lucru fără să uh, dispare, ci mai degrabă întărindu-ne valorile. Și există valoarea care are întâietate asupra tuturor celorlalte, cea a solidarității, cea care va triumfa împotriva egoismelor și a naționalismelor. Poate că nu mai este la modă. Solidaritate și demnitate, acestea erau cele două valori la care ținea Olof Palm. În urmă cu câteva zile de altfel, am comemorat 30 de ani de la moartea sa mă gândesc cu drag la una dintre declarațiile sale. Palm spunea, pentru noi democrația este o chestiune de demnitate umană și demnitatea umană este libertatea omului politic. Demnitate și solidaritate. Solidaritate înseamnă, în primul rând, solidaritate față de cel care este oprimat, care fuge dintr-o zonă de război. Dumneavoastră ați vorbit despre 80.000 de refugiați care au fost primiți de Suedia. Vă mulțumim, domnule prim-ministru. Știind care este noul context internațional, statele nu au cum să se descurce pe cont propriu și au nevoie de Europa. Suedia nu poate, nici Germania, nici Italia sau oricare alt stat membru. Nu pot. Avem nevoie de un sistem comun de azil european care să se însoțească de o revizuire a pactului de la Dublin, așa cum ați spus și dumneavoastră. Solidaritate pentru a avea apoi o Europa socială pe care dumneavoastră în mod firesc și drept, pe bună dreptate le ați amintit-o. Avem nevoie de Europa unde oamenii se simt uh, uniți, că au cu toții dreptul la același nivel de protecție. Indiferent de unde vin lucrătorii, ei trebuie să aibă drept la salariu egal pentru muncă egale. Grupul nostru vă mulțumește pentru contribuția foarte importantă a țării dumneavoastră, a delegației dumneavoastră, uh, pentru că ați făcut în așa fel încât Comisia Juncker să uh, revizuiască directiva lucrătorilor uh, detașați. Și vă mulțumim frumos pentru că această revizuire merge mână în mână cu toate evoluțiile importante și sperăm pozitive a um, acestui program social. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc, domnule Pitela, pentru ECR are cuvântul domnul Henkel. Domnule președinte, în urmă cu trei săptămâni la Strasburg am discutat despre doi eurodeputați care în afara acestei instituții discutaseră despre uh, comenzi de a trece la arme de foc. Aș dori să vă spun că colegii grupului nostru au hotărât ieri că acești doi colegi uh, să părăsească grupul nostru domnule prim-ministru, este pentru prima dată când primesc aplauze din această parte a sălii și poate ultima dată. Domnule prim-ministru, ați spus, ați amintit de două ori că v-ați născut în anul 1957 eu atunci, în acel an, am călătorit uh, din Hamburg la Göteborg și am fost uh, plăcut impresionat de țara dumneavoastră și astăzi ar trebui să spun de trei ori fericită Suedia. Iar uh, asta pentru că țara dumneavoastră încă nu a introdus moneda euro. În 1998 am fost ministru al industriei pentru Germania și am fost invitat uh, la Camera de Comerț din Stockholm să promovez moneda euro. Însă Suedia a fost mai deșteaptă decât industria suedeză și aș spune chiar mai deșteaptă decât mine. În Suedia, populația a putut vota referitor la introducerea monedei euro. În Germania, lumea poate vota referitor la o gară, de pildă. Însă, în ceea ce privește datoriile publice, în ceea ce privește finanțele publice, Suedia stă mai bine decât restul zonei euro. Domnule președinte, domnule prim-ministru, dumneavoastră ați, uh, v-ați adresat și ați arătat uh, nu doar socialiștilor și democraților din această sală, ci tuturor romanti, ro, uh, romanticilor din această sală că uh, există culturi fiscale diferite uh, și acestea trebuie asociate uh, nevoilor economice ale fiecărui stat. Arătați că dimensiunile mici pot fi frumoase și că poate Europa nu suferă de prea puțin, ci de sindromul unui prea mult Fericită Suedia pentru că dumneavoastră ați ales o politică responsabilă pentru refugiați în Suedia. Ca membru îndelungat al organizației Amnesty International știu cât de greu v-a fost să controlați frontierele dumneavoastră. Domnule prim-ministru, nu a fost așa cum uh, ați fost acuzat uh, de foarte mulți de aici, uh, că ar fi lipsit de răspundere. Din potrivă, a fost plin de răspundere cererile de azil înregistrate uh, în anii trecuți, uh, din acestea 72% au fost înaintate de bărbați. Iată, nu pot spune decât un singur cuvânt în acest sens, când, dar uh, dați-mi voie să vă întreb, s-a gândit cineva aici ce înseamnă când acești bărbați uh, uh, își lasă soțiile, mamele, fetele uh, neprotejate în țările lor. Acești oameni au venit nechemați, vin uh, din situații, bineînțeles, precare, dar sigure. S-a gândit cineva câți uh, oameni și-au pus în pericol viața sau au pierdut-o uh, pentru că au dat curs chemării guvernului german și au crezut în promisiunile um, traficanților fără inimă. Și ajung, pentru a spune pentru a treia oară, fericită Suedie, pentru că prin uh, politica promovată de Germania uh, nu a pus uh, doar propria țară în pericol, ci a dus întreaga Europa într-o uh, solu- într-o cale fără ieșire. Iată de ce um, Merkel a pierdut orice credibilitate. Dumneavoastră nu trebuie să vă jenați de acest lucru, așa cum și uh, cetățenii germani ar trebui să fie mândri de politica dumneavoastră. Mulțumesc foarte mult. Pentru liberali are cuvântul doamna Wikström. Tack, herr talman. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să-l salut și eu pe uh, primul ministru și să-i spun bun venit la Parlamentul European. Uh, ne bucurăm că doriți să vă petreceți după amiaza în compania noastră. Suedia este o țară medie a Uniunii Europene și aș vrea să mm, îl îndemn pe primul ministru să exploateze acest lucru, să-l folosească guvernul suedez recunoaște că convenția de la Dublin trebuie să fie reformată. Eu uh, sunt cea care va conduce lucrările în Parlamentul European pentru acest lucru. Domnule Levin, Löwen, uh, dumneavoastră, aș, pe dumneavoastră aș vrea să vă rog să încercați să convingeți uh, în guvernul suedez să susțină și la Consiliul European să susțină schimbarea politicii de azil a Uniunii Europene, pentru că avem nevoie mai mult decât oricând acum de o schimbare. Suedia trebuie să fie o țară care îndrăznește să abordeze probleme spinoase în Consiliul de Ministri. Trebuie să schimbe imaginea de țară care doar merge cu uh, grupul care urmează curentul. Pentru că această atitudine pasivă nu uh, poate fi cea cu care uh, conducem țările pe, pe calea răspunderii comune în Europa. Multe din lucrurile care se întâmplă sunt împotriva tratatelor europene și împotriva Convenției de la Geneva nu toată lumea poate rămâne, nu toți acești refugiați pot să rămâne în Grecia. Oamenii nu vor face decât să încerce să intre prin alte locuri și niciun alt stat membru nu va putea gestiona situația singur. Vom vedea tot mai multe exemple ale tragediei, de tragedie greacă în întreaga Uniune Europene. Uniunea Europeană trebuie să-și garant, să garanteze siguranța propriilor granițe interne și să asigure căi mai sigure pentru intrarea refugiaților și trebuie ca toate cele state membre să împartă răspunderea, deoarece dacă dorim să funcționeze cooperarea noastră cu Turcia, trebuie să avem o politică comună de azil și granițe externe comune. Deci trebuie neapărat să avem o bună cooperare cu celelalte state. Vă rog să preluați rolul de conducere și uh, să identificați statele care creează probleme în sânul Uniunii Europene. Trebuie ca exemplul nostru de transparență și deschidere să arate calea Consiliului eu aș vrea să văd că guvernul țării mele uh, face acest lucru, pentru că acum Europa are nevoie de mai multe din ce se fac în acest moment. Mulțumesc, are cuvântul acum doamna Bjork. Mulțumesc, domnule președinte, bine ați venit la Parlamentul European. Suedia, în 2015, și-a asumat o mare parte din răspundere uh, pentru a primi un număr mare de refugiați. Însă, în toamnă s-au întâmplat mai multe uh, evenimente, inclusiv decizia de a închide frontierele, ceea ce poate că nu era cea mai bună opțiune cu putință. Știind care sunt provocările la nivel european Dumneavoastră ce credeți? Trebuie totuși să ne organizăm ca put să putem să primim acești oameni sau trebuie să închidem toate frontierele ca să avem un moment de respiro? Pentru mine răspunsul este deja de la sine înțeles. Uniunea Europeană a primit o serie întreagă de persoane, putem să spunem ce vrem despre cifre, dacă am primit prea mult sau prea puțin, însă Suedia ar trebui să continue să joace un rol de pionier nu putem accepta o politică a frontierelor închise. Din păcate, deocamdată, la Consiliu vântul nu bate în această direcție. Ar fi trebuit să existe competențe suplimentare uh, ca să putem să luăm măsuri și în țările terțe. Credeți că aceasta este calea de urmat Uh, înarmarea patrulelor de grăniceri, uh, creșterea numărului de patrule, iarăși nu este o soluție. Refugiații nu sunt ca niște pești, nu vorbim despre ei în termen de uh, cantitate sau de cote. Nu, sunt ființe omenești ca și noi, sunt oameni, nu sunt obiecte, nu sunt pești. Trebuie să-i tratăm așa cum se cuvine, sunt egalii noștri. Trebuie să avem o atitudine morală pe plan politic și cel mai bine ar fi să existe un număr de state membre, chiar dacă nu e vorba despre toate statele membre, care să aibă dreptul să acționeze uh, cumva ca niște pioneri înaintea celorlalți. Nu putem să ne mulțumim doar de discuțiile din ultimele zile. În încheiere, aș vrea să vă spun că dumneavoastră, ca și guvern social-democrat, ar trebui să vă gândiți mai bine ce anume putem să oferim refugiaților. 2015 a fost un an în care am întins mâna către refugiați, 2016 nu știu ce fel de an va fi, dar cred că și dumneavoastră mai aveți uh, ceva de demonstrat. Să sperăm că 2016 va fi un an de solidaritate. Mulțumesc foarte mult pentru grupul verzilor. Are cuvântul doamna președintă Harms. Domnule președinte, stimate domnule prim-ministru, stimate colege și colegi, aș dori înainte de toate să vă mulțumesc că ați abordat uh, un ton atât de liniștit în această discuție referitoare la starea Uniunii Europene, pentru că, după părerea mea, avem cu toții nevoie de această liniște, deși mă gândesc la dezbaterea din această dimineață referitor la summitul european, mă gândesc uh, câte provocări încă ne așteaptă pe lângă problema refugiaților. Avem nevoie de această liniște, prin urmare. Aș dori de asemenea să vă mulțumesc dumneavoastră, să-i mulțumesc Suediei, uh, țării dumneavoastră, pentru că, după părerea mea, de multă vreme purtați uh, cea mai bună politică în ceea ce privește refugiații în Europa și nu doar acum, în ultimii ani, când s-a acutizat criza refugiaților. În momentul în care ați revenit la controlul frontierelor, am spus, aha, este un semnal de alarmă din Suedia. Sue- suedezii ne spun, nu mai putem, recurgem la un mijloc pe care nu îl dorim, însă dorim o soluție europeană. Și căutarea acestei soluții europene durează de ceva vreme și aproape că a dus la o înrăutățire a sistemului, această închidere a frontierelor. Nu știu cât timp mai avem la dispoziție. Vorbim de provocări la nivel global, de transformări la nivel global, însă la Consiliul European se pare că uh, nu se percepe acest lucru. Oamenii gândesc că ar avea încă mult timp la dispoziție dar cred că va veni în sfârșit clipa să spunem că un grup de state în anumite sectoare ale politicii pentru refugiați vor progresa și vor spune noi suntem acel grup de state care este într-adevăr dispus între noi să avem grijă, uh, să vegem la o preluare solidară a refugiaților. Tot ce s-a discutat cu Turcia e de criticat, reprezintă un mic progres, însă ce se întâmplă dacă nu putem distribui refugiați în spatele unei gestiuni a frontierelor între Turcia și Grecia. Mi s-a părut interesat ce a spus dumneavoastră în discursul uh, de mai înainte că în uh, Uniunea Europeană uh, se creează noi spaime, noi temeri și dacă, domnule Henkel, dumneavoastră, uh, ar trebui să vă cereți uh, scuze pentru afirmațiile referitoare la uh, introducerea monedei euro. Nu știu ce alte interese ascunse mai aveți ca lobbyist pentru Camera de Comerț și Industrie pentru Germania, însă Alternativa pentru Germania, acel partid, a creat, premi- a creat premizele în Germania pentru această climă a spaimei și a incitării la ură, care s-a înrăutățit tot mai mult. Doamnelor și domnilor, noi, europenii, trebuie să începem să ne temem dacă nu mai putem împreună să intervenim și să facem față la provocările globale care aproape au mânat refugiații la noi. Noi încercăm să îi împingem înapoi tot timpul această acțiune comună. Iată despre ce trebuie să discutăm. Solicitările adresate țărilor mai bogate și mai stabile ale lumii acestea nu se vor diminua, ci vor deveni tot mai multe. Ieri, înaltul comisar pentru refugiații al ONU ne-a prezentat o perspectivă de ansamblu foarte bună. Uh, având în vedere um, agravarea situației din Siria în urma um, intervențiilor lui Putin și a lui Assad, am văzut foarte clar că acest război nu se va termina de grabă. Domnul președinte intervine, vă rog să vă apropiați de sfârșit. Doamna Harms, ultima propoziție. Doar împreună, ca europeni, vom reuși să ieșim din această situație catastrofică, doar împreună vom putea da dovadă de solidaritate, dacă împreună cu alții solidari găsim o soluție. Iată de ce, domnule Löwen, uh, contribuția dumneavoastră a fost una într-adevăr care m-a liniștit. Vă mulțumesc pentru atenție și pentru răbdare, domnule președinte. Pentru EFDD are cuvântul acum doamna Winberg. Mulțumesc, domnule președinte. Ați spus că Suedia a fost naivă în atitudinea față de primirea refugiaților. Desigur, uh, trebuie să moșteniți nava care se scufundă a guvernului anterior în privința migrației, dar uh, din cauza țărilor precum Suedia, politica de migrație în Europa a devenit un haos. Acum uh, veniți la plenară și vreți să aruncați pe umerii Europei consecințele propriilei, propriei dumneavoastră politici naive. Dar uh, dumneavoastră ați făcut uh, greșelile. Nu Europa trebuie să-și asume mai multă răspundere, ci guvernul dumneavoastră, pentru că uh, Trebuie să contribuiți la oprirea um, haosului uh, migrațional din Europa. Cât de multe uh, state nu au nici resursele, nici capacitatea și nici dorința politică necesare pentru a integra un număr atât de mare de migranți. Tot mai multe țări uh, resping realocarea la care dumneavoastră aderați. Uh, marea problemă a Suediei, de fapt, este cum va reuși Suedia să elimine vreo 80.000 de migranți pe care dumneavoastră i-ați notificat și i-ați somat să părăsească Suedia. Noi nu reușim nici măcar să evacuăm 30 de solicitanți de azil dintr-un uh, autobuz. Nu știu cum veți reuși să faceți ce v-ați propus. Pentru grupul ENF, are acum cuvântul domnul Stuger. Vă mulțumesc, domnule președinte. În trecut, în anii 80-90, eu am vizitat Suedia, o țară minunată, prosperă și sigură. Și am auzit o prezentare despre Suedia cu o altă ocazie și atunci am luat cuvântul și am spus că situația femeilor din Suedia lasă, uh, servește de exemplu că rezultatele școlare în Suedia sunt excepționale și guvernul Suediei se descurca foarte bine. Am revenit în Suedia de curând, împreună cu familia mea și am fost șocat de cât de multe lucruri s-au schimbat. Colega, um, fica mea, în vârstă de 12 ani, pregătește o expunere despre Suedia și va spune colegilor săi că este țara cu cel mai mare număr de violuri din întreaga Europa, dacă nu și din lume. Să știți că numărul de violuri în Suedia este mai mare decât în Nigeria sau în Mexic. Iată ce va spune fica mea colegilor săi în vârstă de 12 ani. Le va spune că um, guvernul suedez păstrează secrete faptul că um, de la, supraveghează conversațiile um, oamenilor, păstrează secrete acest lucru. Eu am fost șocat de ce s-a întâmplat în Suedia în ultimii 30 de ani. Și nu există decât o singură explicație. Uniunea Europeană și politica europeană Uniunea Europeană se prăbușește și trage după ea și Suedia. Este eșecul Europei. Are cuvântul deputatul independent Balcsu. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Stimate domnule premier Daniel Friedberg, economistul suedez care a locuit la Budapesta, a spus următoarele. Unul din cele mai frumoase lucruri în uh, Ungaria este că, spre deosebire de Occidentul Europei, încă se mai crede în valorile conservatoare. Dumneavoastră credeți în valorile liberale? Conform acestora, de zeci de ani acceptați eh, migranți, refugiați, în ciuda dificultăților pe care acest lucru le provoacă. Este hotărârea dumneavoastră și hotărârea unui stat suveran. Însă acceptați că există anumite state membre care nu doresc să preia sute de mii de refugiați, care își protejează propria cultură și care nu doresc să creeze societăți paralele. Și Ungaria se numără prin aceste state. Dumneavoastră vorbiți de democrație. Acceptați că hotărârile politice în Ungaria se iau prin intermediul unui referendum și aceasta este o hotărâre suverană a unui stat suveran. Are cuvântul acum pentru grupul PP domnul González Pons. Sie müssen, Herr González Pons, über das Mikrofon anschauen. Domnule eh, prim-ministru, criza refugiaților este eh, cea mai mare criză umanitară în Europa de la al doilea război mondial și nu o vom rezolva cu soluții inumane. Domnule prim-ministru, a ridica un zid sau închide o frontieră nu eh, pune capăt crizei migranților, nu face decât să agraveze, să facă și mai inumană fuga disperată a femeilor, bărbaților și copiilor suntem egali în fața adversității și suntem egali și în fața răspunderii. Tocmai de aceea aici uh, susținem o politică comună de migrație și azil și o gestiune comună a frontierelor externe ale Uniunii Europene pentru a proteja spațiul Schengen soluțiile naționale nu rezolvă problemele europene. Din contră, tocmai de aceea există Europa. Pentru că în ziua de azi soluțiile naționale nu uh, rezolvă nici măcar probleme naționale. De exemplu, guvernul dumneavoastră a decis unilateral să reintroducă controlele la frontieră. Inclusiv forțează companiile private de transport să facă examinare și să vadă pe cine uh, Um, transportă și uh, s-a gândit să suspende Schengen 3 ani, în timp ce norma permite o suspendare de doar 2 ani. Acestea sunt soluții naționale, populiste și uh, defensive și insuficiente, care cu siguranță, în opinia noastră, sunt bune pentru Suedia, dar vă spun că sunt rele pentru Europa. Socialiștii din uh, Parlamentul European, ca și Versi și ca și noi, apără o Europa fără frontiere. În această dimineață, mulți s-au exprimat împotriva din, din partea noastră s-au uh, exprimat împotriva uh, acordului cu Turcia. Uh, care este adevăratul discurs socialist? Care este de? Europa trebuie construită încet, încet, pentru că atunci când vom opri construcția, o să revină naționalismul. Și alături de naționalism, xenofobia și fanatismul și populismul. Sloganul Europei este uniți în diversitate, însă astăzi trebuie să fie uniți, nu separați și în fața adversităților. Domnule prim-ministru, ați cerut o Europa mai socială, dar mm, mi-atrage atenția faptul că atunci când vedeți problema cea mai socială, mm, adică fuga refugiaților, uh, nu faceți decât să ridicați la loc frontierele. Uh, nu ar trebui să aibă loc populiștii în acest discurs. Aruca cuvântul acum în numele grupului social-democrat, doamna Ulskog. Tack för att du är här, Stefan Löfven. Det är bra. Mulțumesc, Stefan Lefen, mă bucur că ești aici uh, între noi. Auzim cu îngrijorare tot felul de afirmații și, din păcate, într-adevăr se fac afirmații nefondate adesea. Deci e bine să le murim aici lucrurile. Vreau să vorbesc despre inegalitatea în creștere în Europa. În uh, Uniunea Europeană avem 23 de milioane de șomeri înregistrați, dar știm că numărul lor în realitate este mult mai mare. Și în Europa și în această sală există oameni care consideră că această criză a șomajului poate fi întâmpinată cu uh, locuri de muncă precare, cu uh, locuri de muncă prost plătite pentru toți. Și așa apare segregarea între diferite categorii de cetățeni europeni între state membre și între statele prezente și posibile viitoare state membre ale Uniunii Europene și crește în paralel și inechitatea socială. Noi, socialiștii, dorim să tragem o linie de foc sub acest dumping social și să terminăm odată cu aceste practici pentru că, pentru că aceste practici înrăutățesc situația pentru toți, nu numai pentru unii. Comisia Europeană a spus să gata cu uh, dumpingul social, uh, salarii egale pentru muncă egală. Uh, nu știu dacă comis președintele Juncker poate să uh, pună în, aplicație, uh, în aplicare acest principiu. El zice că face, dar nu știu dacă uh, are instrumentele și pârghile necesare. Și așa lumea se orientează tot mai mult spre partidele extremiste. Uh, mă gândesc uh, uh, doar la exemplul clubului de fotbal AECO de la Stockholm, Stockholm și orientarea către partide radicale a diferitelor grupuri de tineri. Trebuie să combatem șomajul și trebuie să oprim dumpingul social. Dacă nu reușim să facem acest lucru, atunci to- și mai mulți oameni vor trece la partidele și mișcările mai extremiste. Tocmai de aceea trebuie ca uh, să se modifice unele lucruri pe piața forței de muncă, directiva privind detașarea lucrătorilor trebuie să fie modificată. Da, sigur, este adevărat, dar Ștefan, crezi că este suficient? Mulțumesc, spune domnul președinte. În numele grupului liberal are cuvântul domnul Fedele. Mulțumesc foarte mult. Mulțumesc, domnule președinte, și bun venit, uh, domnule prim-ministru, aici la Parlamentul European. Ați sosit aici la Parlamentul European într-un moment dificil pentru Uniunea Europeană. Ne confruntăm cu o provocare climatică, să găsim soluții de viitor, trebuie să facem față problemei migrației și aici trebuie să găsim propriile noastre soluții și în plus avem o Europa care este dusă de dezbaterea în legătură cu Brexit și tot felul de dezbateri populiste. Deci mă bucură faptul că sunteți aici astăzi. Debastarea este foarte importantă. Aș vrea în primul rând să vă laud și ați fost uh, foarte clar în declarația pe care ați făcut-o, ați vorbit despre decizii comune care s-au luat și acestea au consecințe. Trebuie să le implementăm. Cred că a fost foarte bine pentru că primul ministru a devenit un lider în acest sens, ați făcut-o deja în mass media și mă bucur că o faceți și aici. Dar mă, trebuie să vedem ce se întâmplă și la Consiliu, pentru că de multe ori se iau decizii și după aceea nu se întâmplă nimic. Deci, uh, uh, trebuie ca Consiliul să acționeze, pentru că altfel ce rost are să luăm decizii ori aici, ori la Consiliul, ce sens are dacă nimic nu se întâmplă cu de implementează. Migrația este unul din domeniile în care deciziile pe care le luăm trebuie să se implementeze și din punct de vedere politic. S-a vorbit deseori despre conceptul unei Europe sociale și Vreau să vă întreb, dumneavoastră n-ați fost implicat în convorbirile cu David Cameron și nu doreați să puneți capăt acestei Europe sociale? social democrație au făcut promisiuni în cadrul campaniei, guvernul a vorbit în acest sens și atunci vreau să vă întreb cum se potrivește acest lucru, cu ce s-a întâmplat între dumneavoastră și domnul Cameron și cu declarațiile pe care le-ați făcut în fața Parlamentului. Sunt îngrijorat în legătură cu social-democrația care și-ar fi pierdut ideea de Europa și sunt de acord cu domnul Hogmar. avem nevoie de o poziție puternică în ceea ce privește Europa, pentru că până la urmă social-democrații sunt cei care au adus Suedia în Uniunea Europeană. Dumneavoastră ați susținut extinderea. Domnul Reinfort, uh, primul ministru moderat, care a întărit cooperarea între statele membre. Dar ce se întâmplă cu guvernul actual? Care este ideea dumneavoastră despre Europa? În numele Stângii Unite are cuvântul doamna Renată Zimmer. Domnule președinte, domnule prim-ministru, uh, Iată, Parlamentul tot timpul ne rezervă surprize. Niciodată n-aș fi crezut că Uh, voi spune, luând cuvântul după uh, un membru al ALDE, că voi, vă voi adresa exact aceleași adres, uh, întrebări ca și predecesorul meu, antevorbitorul meu, să vă întreb, da, ce veți face, ce trebuie făcut, pentru că în această situație singura măsură posibilă trebuie să fie o măsură bazată pe solidaritate. Întotdeauna ați spus că uh, este nevoie de o Europa uh, solidară. Dumneavoastră însă sunteți și membru al Consiliului. Și aici uh, aveți o răspundere partajată pentru negocierile pe care le-a purtat în sânul Consiliului cu Regatul Unit care negocieri pun sub uh, grea încercare uh, Uniunea Europeană, care pun sub semnul întrebării principii privind, uh, precum, uh, precum uh, libera circulație a persoanelor, a mărfurilor, a serviciilor. Să uh, Uh, pui pe uh, standul de verificare uh, acum în această clipă tocmai aceste principii atât de importante pentru noi este un lucru poate nu tocmai oportun. În plus există o contradicție între a spune că vrem o Europa solidară unită și, pe de altă parte, măsurile pe care fiecare stat membru le ia în, în ce privește criza migranților. Uh, deci în momentul în care uh, începem să împărțim drepturile omului după state, națiuni, uh, etnii, uh, să știți că nu mergem pe drumul ce bun. Și aștept personal și așteptăm cu toții din partea dumneavoastră ca tocmai dumneavoastră să mergeți înainte, să faceți înainte un pas spre soluții comune. Da? Și să faceți un pas. Să nu să nu se ajungă la soluții disparate, ci la o soluție comună europeană. Mulțumesc. Președintele, uh, domnul Ericsson, în numele verzilor. Mulțumesc. Bun venit, domnule ministru. Acordul între Consiliul European și Turcia, acest acord recent, lasă în continuare foarte multe semne de întrebare. E un lucru bun că uh, Suedia a vorbit despre respectarea dreptului internațional, dreptul la azil, însă cum anume acest lucru se va transpune în, în practică, pentru că nu e foarte clar acest lucru. Și am câteva întrebări pe care aș vrea să le adresez domnului prim-ministru cu această ocazie. Oare Turcia trebuie să fie considerată ca o țară sigură? Uh, Uniunea Europeană ar trebui să aibă o poziție comună pe acest subiect și deocamdată nu este cazul. Apoi, alegerea rutelor pentru a putea determina dacă acești refugiați vor fi trimiți înapoi sau nu. Deci, până la urmă, nu se definește uh, dreptul la azil în funcție de țara din care provii. Nu? Deci, în practică, vor fi alese alte rute de către acești oameni. Ale, aceste rute alternative sunt mai sigure. Cum anume vom rezolva această uh, problemă? Oare nu cumva acest acord va înrăutăți, de fapt, și de drept situația? Și apoi, în ceea ce privește guvernul din Suedia, în viitorul apropiat, cum anume veți uh, găsi un răspuns la toate aceste întrebări, în așa fel încât să putem spune că, într-adevăr, da, Uniunea Europeană apără dreptul la azil aveți câteva idei, eventual, cum am putea concret să lucrăm pe acest subiect pe viitor? Și, în final, o întrebare mai personală, dacă îmi permiteți, către dumneavoastră personal. După toate aceste acorduri, după toate aceste negocieri, după toate aceste discuții, aveți în continuare speranțe față de colegii dumneavoastră la Consiliu? Credeți că își vor asuma răspunderile ce le revin în ceea ce privește o repartizare echitabilă a refugiaților și în felul în care trebuie să dăm dovadă de solidaritate? Domnul Lundgren pentru FDD acum. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc, domnule președinte. Iată, aici ne aflăm din nou oameni care, uh, până la urmă, într-un fel sau altul, indiferent de meseria lor inițială, au ajuns la, în politică. Și cu toții suntem foarte încrezători în modelul suedez, dar mie mi se pare că aici se opresc toate asemănările dintre noi, domnule Stefan uh, Löfven. S-au făcut câteva greșeli, greșeli uh, una peste alta și chiar și eu și alți reprezentanți ai partidului nostru am uh, fost foarte clari încă de la bun început și multă vreme spunând că vrem să avem un anumit rezultat și în ceea ce privește politicile care sunt luate, sunt desfășurate în momentul de față. Trebuie să fim clari în ceea ce privește consecințele. Pentru că în momentul de față ne aflăm într-o situație absolut ridicolă uh, și unele dintre aceste declarații ridicole au fost făcute chiar de domnul Stefan Löfven, uh, chiar el însă. și altele au fost făcute de alți lideri uh, conservatori. Germania are o mare răspundere în ceea ce privește starea actuală a lucrurilor și evident, e clar că acest lucru afectează sistemul de asigurări sociale din Suedia. Uitați-vă la oameni. Oamenii trebuie să vină să se înregistreze pentru că, de fapt, sistemul nu poate face față și peste 60% din acești oameni care, de fapt, vin în Uniunea Europeană trebuie să fie considerați de fapt migranți economici și asta în funcție de criteriile și definițiile noastre. Avem 60.000 de copii care mor peste tot în lume pentru că nu au apă curată, potabilă, pentru că nu au hrană și așa mai departe. E ceva de necrezut. Acum vreau să vă întreb dacă dumneavoastră sunteți de acord cu acest acord încheiat între Uniunea Europeană și Regatul Unit. Vă puteți pune această întrebare? Oare am putea ajunge la uh, un acord similar și cu alte țări, asemănător cu cel dintre UE și Regatul Unit? Uh, Aș vrea să pun accentul pe uh, faptul că această corectitudine la nivel politic ne-a adus în situația în care ne aflăm. ENF fracțiune. Pentru grupul ENF acum are cuvântul domnul Maier. Mulțumesc, domnule președinte. În Europa să știți că nu va rămâne piatră pe piatră. Am citit asta recent într-un comentar în presă și mi-a dat de gândit uh, afirmația asta. Și dacă urmesc această dezbatere și contribuțiile unor colegi, uh, doamna Harms, de pildă, sau domnul Pierc, atunci uh, mă întreb colegii aceștia oare trăiesc pe aceeași planetă cu noi sau poate mai degrabă vin de prin alte părți? Pentru că pentru că mi se pare că afișează o atitudine periculos de naivă. Dacă vedem cum evoluează uh, migrația, uh, uh, dacă vedem cum reacționează fără cap și fără picioare, în mod cu totul aleator, decidenții europeni, atunci știm de ce s-a ajuns la o accentuare a crizei așa cum o trăim astăzi. Și situația din prezent mai dovedește și altceva. Statele membre care ar putea să-și exercite competențele în aceste situații, de multe ori iau decizii chiar desconsiderând nivelul european. În Austria, de pildă, Uh, sunt preluate și uh, puse în aplicare niște idei și niște principii care nu mai au legătură cu o soluție comună europeană. Am ajuns într-o criză la nivel european și singurele abordări europene pe care le vedem, singurele abordări realiste pe care le observăm că sunt puse în practică vin din partea de est a uh, Europei. De Eh, dintre sutele de mii de imigranți din anul trecut eh, în Austria au fost comise 155 de infracțiuni dintre cele mai grave. Să nu uităm că 75% dintre imigranți sunt bărbați. Chiar vrem acest lucru? Nici măcar în orașul meu natal, femeile nu mai circulă nestingerite prin propriul lor oraș. Vrem acest lucru? Nu știu, dar eu îi spun un mare mulțumesc lui Victor Orban pentru faptul că uh, într-o primă rundă cel puțin am piedicat acordul uh, din prima rundă cu Turcia. Mulțumesc. Are cum cuvântul domnul Fundulis neafilat. Mulțumesc. Situația actuală în Uniunea Europeană nu poate fi considerată ca una bună. Problemele sunt numeroase și în loc să încercăm să găsim uh, soluții, nu avem decât uh, măsuri de pierdere de timp care ne aduc și mai multe probleme. Șomajul în rândul tinerilor, reducerea salariilor, sistemul de sănătate care are de suferit, toate acestea sunt probleme esențiale. Există, bineînțeles, și problema economică și a migrației, care sunt foarte importante. Ne centrăm pe aceste chestiuni, dar există și altele la fel de importante. Speculațiile făcute de diverse grupuri nu fac decât să submineze democrația și statul de drept și posibilitatea de a avea alte opinii. Nu există nicio linie roșie. Nu e vorba aici de mai multă sau mai puțină democrație. Ideologia din Europa nu este persecutată și istoria a fost deja scrisă și nu putem frumuseța așa cum ar dori unii. Nu putem să uităm trecutul pentru a merge spre viitor. Uniunea Europeană trebuie fie să se schimbe, fie să naufragieze. Doamna Gardini pentru PPE acum. Grazie. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Domnule prim-ministru, aș vrea să vă solicit ă, să ne dați câteva explicații. La Consiliu, dumneavoastră ați, ați apărat ideea unui registru PNR. Ori colegii dumneavoastră în coaliția dumneavoastră care se află aici, în Parlament, spun mereu nu aceste idei. Acum, Suedia, care avea o politică de deschidere, iată că dintr-o dată se repliază și are o politică uh, total contradictorie în ceea ce privește migranții, comparativ cu teoriile apărate de socialiști aici, în Parlament. Suedia era până în demult un model, o țară primitoare Însă, din ce în ce mai mult observăm că există o, a, din ce în ce mai multe acte antisemite, chiar și în orașul Malmö, care în 1943 era un oraș refugiu pentru toți uh, evrei care fugeau uh, din cauza nazismului. Acum observăm că există și din ce în ce mai multe probleme. Am văzut un documentar la televizor care arăta că, de fapt, evrei în această regiune chiar nu mai îndrăzneau să mai iasă de la ei din casă, pur și simplu le, era frică. Eu mi-aduc aminte de discursurile dumneavoastră frumoase, însă acum întrebarea este următoarea. Concret, ce facem? Există anumite lucruri care sunt, uh, sunt uh, grave și care ne, ne liniștesc. Pentru că, în fond, chiar uh, evrei sunt cei care au contribuit la civilizația europeană și atât că, dintr-o dată, în Suedia nu se mai simt la ei acasă. Și de aceea am impresia că, încet, încet, toate, toate luminile se sting și că iarna aceasta a disperării va fi una foarte lungă. Numele uh, socialdemocraților, doamna Rodriguez, și cuvânt. Domnule prim-ministru, este o plăcere să vă primim aici în Parlamentul European. Ați venit în mijlocul nostru cu un mesaj eh, european puternic bazat pe experiența suedeză. Sigur, Suedia are unele probleme, dar rămâne unul dintre cele mai bune exemple de urmat de Uniunea Europeană. Mai întâi, în ce privește democrația, standardele democratice suedeze uh, sunt uh, deosebit de înalte și exigente. Există o democrație directă acolo. Și Suedia este unul din cele mai bune exemple de dezvoltare durabilă uh, care ține cont de dimensiunile economică, socială și uh, de mediu, uh, inclusiv ocupare de calitate. Și Suedia, nu în ultimul rând, este un bun exemplu de angajament și responsabilitate asumat în plan internațional. Știm că uh, sunteți angajați să obținem un uh, acord global uh, bun. În același timp, Suedia rămâne un exemplu foarte pozitiv de integrare a refugiaților. Recent am călătorit în Suedia și uh, iată ce am văzut uh, în Suedia și cred că ar trebui să știe și Parlamentul acesta uh, când uh, am vrut să știu care este uh, primirea uh, refugiaților. Mai întâi am văzut că sunt primiți cu maxim de decență. În al doilea rând, refugiații au fost distribuiți peste tot în Uh, țară, în toate, mai toate municipalitățile unde li s-a acordat uh, o cazare decentă și acces la uh, toate facilitățile, serviciile de bază. Dincolo de asta există deja uh, oferte de instruire, de pregătire vocațională, de recalificare pentru a integra pe refugiați cât se poate de repede în piața forței de muncă. Deci iată că există o cală umană uh, de a proceda în această situație și cred că Europa ar trebui să urmeze exemplul Suediei. Vă mulțumesc! Ultimul vorbitor în această dezbatere Eh, este domnul Anderson în numele verzilor. Mulțumesc, domnule președinte, și vreau să mulțumesc și domnului prim-ministru pentru prezența sa aici. Sper să vă fi părut interesantă această dezbatere și productivă. Vorbim aici despre o Europa socială, dar n-ați menționat paiul din ochi, și anume faptul că Uniunea Europeană are o construcție foarte proastă și aceasta, în mare măsură, a dus la această criză economică și la șomajul uh, prin care trecem astăzi. E clar că Suedia a luat uh, decizia cea bună atunci când a spus uh, nu, nu dorim să intrăm în Uniunea Monetară și avem nevoie de un referendum. Totuși, mulți colegi aici în Parlament spun că Suedia nu are dreptul să continue așa pentru totdeauna, că nu putem fi în afara acestei Uniuni Monetare, pentru că Uh, dar în felul acesta nu s-ar respecta alegerea suedezilor. Bănuiesc că pe termen lung acești colegi se gândesc că ar fi bine pentru Suedia să aibă un opt-out excepțional care să fie prezent în tratate. Alte state au astfel de opt-out-uri. Însă trebuie să ne asigurăm că avem condiții foarte bune pentru toate țările din UE care nu doresc să se alăture Uniunii Monetare. Trebuie să oferim garanții, asigurări, uh, pentru aceste țări și deciziile luate trebuie să fie bune pentru toată lumea, nu doar pentru câțiva. Sper ca Suedia să devină lider în acest sens și vom crea în felul acesta condițiile necesare. Acum are cuvântul din nou domnul Leven, prim-ministru al Suediei. Vă rog. President, uh... Stimați membri ai Parlamentului European, vreau să vă mulțumesc pentru intervenții și pentru dezbateri și Evident, nu pot să răspund fiecăruia în parte, însă am să încerc să vă prezint punctul meu de vedere pe diferitele elemente care au fost subliniate. Mai întâi, punctul meu de vedere este următorul. Nu vreau să ajungem la noi reguli când, în momentul în care am vorbit despre Europa socială, noi reguli pentru întreprinderi. Nu. Ideea mea este că avem o economie comună, avem o piață a muncii comună și pe această piață a muncii comună avem nevoie de condiții asemănătoare pentru toți cei care produc și creează bogăție și bunăstare. Și nu mi se pare foarte inteligent să uh, spunem oamenilor că vor avea un viitor negativ Uh, că eventual condițiile de lucru se vor degrada. Uh, nu asta își doresc cetățenii europeni, nu un astfel de viitor. Noi avem o răspundere comună pentru a ne asigura că piața muncii în Europa este condusă de câteva principii de bază foarte importante și că în același timp există posibilități și de flexibilitate. Însă cazul Laval, pe care l-am văzut în 2007, deci decizia în curtea, la Curtea de Justiție în caz dosarul Laval, ne-a demonstrat că sindicatele uh, uh, sunt în măsură să ajungă la acorduri colective. Ar fi foarte simplu să spunem acum, da, păi dacă în Suedia am fi avut uh, uh, uh acorduri colective de muncă, atunci n-ar mai fi fost discriminare. Dar o angajatorii și lucrătorii din Europa așteaptă un moment în care uh, nu trebuie trebuie să intre în concurență pentru uh, salarii cât mai mici. Nu, oamenii aceștia nu vor fi în măsură să accepte un astfel de gen de colaborare, de cooperare. Așa că haideți să ne facem un, un, în mod reciproc o promisiune și anume să construim acea piață a muncii care să fie una promițătoare pe viitor. Și trebuie să înțelegem cele femei, cei bărbați care merg la serviciu în fiecare zi, ei sunt cei care vin și pot să aducă o situație nouă, diferită. Ei sunt cei care trebuie să beneficieze de condiții bune de muncă pe viitor. Apoi, au existat foarte multe intervenții, de asemenea, și în ceea ce privește criza refugiaților. Mesajul meu este următorul. Avem și vom avea refugiați peste tot în lume, din păcate. Și problema, așa cum au spus unii, uh, unii au spus că, da, unii e problema Suediei, pentru că noi am primit refugiați. Dar problema este criza din Siria și criza din Orientul Mijlociu, care îi obligă pe acești oameni să, să fugă, pentru că le este teamă pentru viața lor. Și aceea este adevărata problemă. Și cred că E ceva omenesc să spui că oamenii care fug și încearcă să scape cu viață, da, trebuie să fie ajutați. Putem face asta în diferite moduri. Putem încerca să rezolvăm problema care uh, le rădăcina răului. Motivul principal pentru care ei trebuie să fugă de acolo. Deci putem ajuta oamenii din vecinătate. Însă cei care vin, ce facem? Le închidem ușa în nas? Unii sunt așa, de părerea aceasta. Eu cred că e foarte omenesc să spui că trebuie să ajutăm și pe acei oameni care fug de moarte și care vor să-și salveze viața. Suntem 28 de state membre și ne putem pune fiecare întrebarea. Am făcut tot ceea ce putea fi făcut pentru a rezolva situația? Am făcut tot ceea ce trebuia pentru a nu avea o problemă? Avem 500 de milioane de locuitori pe teritoriul Uniunii Europene. Cu toți împreună suntem în măsură să rezolvăm această problemă. Și vreau să vă spun, cei care spun, da, noi nu o să participăm, bun, cei care aleg această cale, vreau să vă, vreau să vă amintesc un lucru. Dacă nu vreți să participați la acest sistem, la sistemul de azil, atunci, poate n-ar trebui nici să participați la sistemul Schengen. Nu poți să alegi doar așa avantajele și lucrurile simple de realizat. nu poți să stai și să taci uh, într-un colț al sălii. La un moment dat trebuie să ridici în picioare și să-ți asumi răspundere în, în vremuri grele. Noi ne dorim un sistem pe viitor care, de fapt, să poată repartiza răspunderea către toate cele 28 de state membre. Poate unii au asumat mai mult. Uh, știu că sunt rezistenți, am auzit acest lucru. Însă aceasta este singura cale pentru Uniunea Europeană, pentru a putea funcționa în mod corect. Să ne ajutăm unii pe alții, să ne asistăm unii pe alții. Și cei care nu vor să participe, atunci ar trebui să se mai gândească și la altceva. Dacă sistemul acesta nu funcționează, va afecta întreaga Uniunea Europeană, chiar și pe cei care acum stau cu brațele încrucișate și nu vor să facă nimic. O să-i afecteze și pe ei. Dacă vrem să avem o Uniune Europeană eficientă, funcțională, Trebuie să cooperăm. Și trebuie să cooperăm, cooperăm și pe aceste subiecte dificile. Iată care este părerea mea. În ceea ce privește acordul cu Turcia, da, cred că e bine să avem un astfel de acord. Trebuie să găsim o soluție pentru a avea un sistem de cooperare cu Turcia. Altfel nu l-aș fi susținut. Acum eu nu pot să vă răspund pe toate chestiunile de detaliu. Ce înseamnă concret acest acord? Președintele Tusk nu a, a, are un mandat. Uh, trebuie negociate aceste principii și anume că noi ne dorim ca acest trafic de ființe umane să fie încetat pentru că asta contravine tuturor valorilor noastre. Trebuie să găsim alternative. Realitatea acum este că mii și mii de oameni își riscă pur și simplu viața încercând să uh, traverseze pe mare. Și avem oameni care vând, vând pur și simplu aceste călătorii și cărora nu le pasă absolut deloc de aceste vieți omenești. Poate astăzi avem 400, 500 de oameni care au murit. Și mulți au murit până în prezent, încă de la începutul anului, deci noi trebuie să punem capăt acestui sistem. E adevărat că nu e singura soluție, nu e singura posibilitate, ci reprezintă o posibilitate pe care o avem le îndemână. Acum trebuie să vedem cum anume negocierile acestea se vor concretiza și care va fi rezultatul. Și vom avea ocazia să-l discutăm, însă mie mi se pare că e un demers bun. Apoi, mi s-a pus întrebarea de asemenea în uh, ceea ce privește directiva lucrătorilor detașați și dacă faptul acesta, dacă aceasta va rezolva toate problemele, dacă am înțeles bine întrebarea. Păi, evident că nu va rezolva toate problemele, însă e deja un pas înainte foarte bun, pentru că uh, demonstrează atât angajatorilor cât și angajaților din Europa că suntem în măsură să dezvoltăm o piață a muncii europeană care să fie funcțională și care să respecte acordurile colective și legislația peste tot. Indiferent de felul în care vrem să le organizăm în țările noastre respective. Deci Uniunea Europeană trebuie să ofere această posibilitate pentru țara mea asta înseamnă să fie respectate acordurile colective de muncă. E ceea ce am ales noi e o cale eficientă pentru noi, care duce la creștere, la bunăstare și care reprezintă de asemenea și o repartizare echitabilă a bunăstării între cetățenii din țara noastră. În consecință, eu sunt de părere că ceea ce Comisia propune acum este o propunere foarte bună, un pas înainte. Și în mod clar, acest lucru va aduce mai multă speranță pentru angajatori, pentru angajați în Europa. Și cred eu că asta e un bun început. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Mulțumesc, domnule președinte.